doresc să sprijin această propunere la ultimele trei plenare. Nu ne-am descurcat foarte bine în comisia noastră, am avut o temă pe marginea care a avut, un, a avut loc un vot destul de uh, disputat. Sigur, democrația presupune divergențe de opinii, însă uh, alte grupuri au cerut retrimiterea în comisie a acestui raport. În mod normal ar trebui să discutăm o astfel de solicitare aici, în comisia noastră. În plus, săptămâna trecută, un raport care a trecut cu majoritate de două treimi în comisie a dispărut de pe ordinea de zi clar e nevoie să discutăm mai bine în cadrul Comisiei cum cooperăm unii cu alții și cum prezentăm activitatea Comisiei noastre parlamentare. Asta presupune timp suficient la întâlnirea coordonatorilor pentru aceste chestiuni, de aceea sunt de acord cu propunerea domnului președinte. Vă rog? Da, domnule președinte, foarte pe scurt. Aceste două puncte țin de competența vecinului meu uh, în, în această sală, domnul Scholzmeier. Isu este purtătorul de cuvânt pentru Uniunea Energetică. E foarte greu ca eu să vă dau poziția GUE în momentul de față. Dânsul va, se va întoarce curând, însă pe moment nu pot să vă spun care este poziția noastră. Gut, wenn es da keine weiteren... Bine, dacă nu sunt alte solicitări de intervenție, vom proceda în acest mod. 5 și 7 amânate. O să discutăm cu domnul Buchner să vedem dacă nu cumva am putea să găsim niște timp mâine după amiază. Și va trebui să decidem o nouă dată cu domnul Șarca. Punctul 6. Mâine dimineață la prima oră. Pentru că trebuie să și votăm. Atunci, ședința coordonatorilor va începe la 16.30 în această după-amiază. Ordinea de zi atunci e adoptată în forma modificată. Punctul 2. Aptarea procesului verbal al ședințelor anterioare. Ianic, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întrebam dacă la solicitarea mea nu am putea face modificare la ordinea de zi de mâine, însă eu mâine nu pot să fiu, însă acest punct ar putea fi eventual amânat pentru o următoare ședință a comisiei. Mm, bine, asta ne va da atunci timp să discutăm Uniunea Energetică atunci o să punem Uniunea Energetică ca punct 20 pe ordinea de zi de mâine. În ceea ce privește procesele verbale, le-ați primit. Dacă nu sunt solicită de modificare, le considerăm adoptate. Dacă nu aveți obiecții până la încheierea ședinței. Punctul 3. Anunțurile președintelui. Știți probabil că această ședință este transmisă în direct pe internet. Nu uitați acest lucru când interveniți. Să știți că o să vă vadă toată Europa. Aveți lista de corespondență. Dacă doriți să primiți copii ale acestor scrisori, contactați, vă rog, secretariatul. Astăzi avem o audiere pe tema fluxului de date. Asta e mâine. Următorul atelier de lucru va avea loc pe 17 iunie 1730. După cum știți, tratatul cu Japonia pare să înregistreze progrese. A avut loc un summit, ca ultima activitate importantă în acest sens. Se pare că acest acord va fi definitivat până la finele anului. 18 și 19, o delegație a comisiei noastre se va deplasa la Milano pentru a discuta chestiuni care țin de siguranța alimentară și un comerț durabil la nivel mondial și de asemenea să viziteze expoziția. Știți că autoritatea americană pentru comerț a ajuns la un blocaj în Camera Reprezentanților. Vineri, Camera Reprezentanților a Congresului a votat în favoare acestui acord, însă a rămas chestiunea fondului de ajustare pentru acei angajați care au de, a, de suferit de pe urma acestui acord. Aceasta nu a fost adoptată, 136 la 202 a căzut la vot. Chestiunea probabil va fi rediscutată în cursul acestei săptămâni, însă nu este foarte clar când Autoritatea Americană pentru Comerț va primi avizul Camerei. Deci, după cum vedeți, și în Statele Unite, Congresul este extrem de interesat în această chestiune a acordurilor comerciale. S-a decis ca Uniunea Europeană să negocieze un acord aprofundat cu Tunisia. Știți că s-a făcut un exercițiu preliminar într-o etapă inițială și vor începe și negocierile oficiale acum. Va veni și un anunț în acest sens. Apoi, în ceea ce privește facilitatea Green Roots în, la Organizația Mondială a Comerțului, 4-8 mai în Geneva ni s-a raportat legătură cu progresele făcute și s-a dat o informare cu privire la lista modificată de produse care va face obiectul acestui nou mecanism. Discuțiile vor continua în cursul acestei săptămâni de 15 și 19 iunie. Apoi, încă o dată doresc să vă informez că au existat uh, discuții cu Ucraina privind un acord comercial aprofundat, discuții tripartite care au implicat și Rusia pentru a vedea ce obiecții are Rusia când e vorba de acest acord de parteneriat cu Ucraina. Discuția a fost extrem de deschisă, s-au menționat o serie de chestiuni S-au găsit o se- și anumite soluții pe anumite chestiuni. Aș spune că la 1 ianuarie 2016 acordul va intra în vigoare, însă pe 3 iunie rușii au venit cu un nou document propunând un acord tripartit. Din multe puncte de vedere, acest acord s-ar suprapune cu acord de parteneriat cu Ucraina. Și în plus include și o serie de paragrafe destul de controversate. Comisia, prin urmare, a respins această propunere, mai ales pentru că, mai ales deoarece rușii au insistat să existe un element de forță obligatoriu, o conexiune obligatorie între acest nou acord tripartit și acord de parteneriat cu Ucraina. Reacția Comisiei, în opinia mea, a fost cea justificată, însă asta e o chestiune pe care va trebui să o analizăm mai în profunzime odată ce discuțiile continuă în opinia mea, nu putem încheia un acord de parteneriat care să fie condiționat de încheierea unui acord tripartit cu un terț. Astea au fost anunțurile președintelui. Nu văd uh, pe cineva care mai dori să intervină, așa că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. masa rotundă privind creditele la export cu sprijin oficial. După cum știți, acesta este un mecanism de politică comercială deosebit de important, important în sensul deschiderii de noi piețe Însă există o serie de cerințe care trebuie îndeplinite când e vorba de protecția mediului, de protecție socială și protecția drepturilor omului, după cum se spune și în ghidul OECD, care este documentul de însoțire atunci când e vorba de aceste credite pentru export. Noi primim un raport anual privind aceste credite și privind mecanismele existente în statele membre. Noi discutăm acest raport, însă pentru a analiza mai în profunzime chestiunea acestor mecanisme de credite pentru export în statele membre, am invitat aici o serie de experți care să ia parte la această masă rotundă a noastră care ne va permite să discutăm această, acest subiect. Am să-i rog pe experți să încerce să respecte limita de timp de 9 minute fiecare. Asta ne va da posibilitatea, într-adevăr, de a purta discuții concrete. În primul rând, dau cuvântul domnului David Drysdale. Domnia sa conduce serviciul de credite pentru export de la OECD și îi dăm cuvântul. Domnule Drysdale, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Este o plăcere deosebită pentru mine să fiu astăzi aici alături de noastră. Am să vă prezint ce facem noi la OECD, la Paris. OECD este forul internațional pentru credite pentru export, asta de mai bine de 50 de ani. Nu reușim să înaintăm în PowerPoint. A funcționat. În 1963 exista un subgrup al Comisiei Comerț care se numea Grupul de lucru pentru creditele pentru export și garanții de creditare. E un grup care se reunea în mod sistematic la OECD pentru a discuta aceste chestiuni chestiuni de coerență a politicilor, de formularea reglementărilor, monitorizarea activității membrilor pentru a discuta chestiuni de transparență. În prezent, cu excepția Chile și Islandei, toți membrii OECD sunt membri ai acestui grup. Avem patru domenii principale, transparență și schimb de informații, în principal pe programe și tranzacții, apoi discuțiile privind impactul potențial asupra mediului și asupra mediului social. Există o recomandare OECD privind punerea în aplicare a Convenției împotriva corupției și a mitei. Atunci când statele membre operează astfel de tranzacții, iau în calcul efortul de a combate mita și corupția în tranzacțiile internaționale și, de asemenea, avem discuții privind această creditare durabilă. E o încercare de a ne asigura că nu se ajunge la o povară excesivă a datoriei în țările mai sărace. În ceea ce privește transparența, toți membrii noștri ne comunică orice nou program introdus, noi ne asigurăm că toată lumea cunoaște toate programele existente. Așa, membrii înțeleg mai bine ce fac ceilalți și știu mai bine ce funcționează și ce nu. Este schimburi de informații în legătură cu politicile actuale în domeniu. După angajarea tranzacțiilor, toate sunt raportate pentru a putea fi monitorizate. Aici e vorba de credite pentru export și de asistență pentru comerț este vorba de disciplină și bună guvernanță aici și asta ne permite să avem un schimb de informații fructuos nu doar între noi, ci și cu uh, state terțe, pentru că tot mai multe state din lume introduc astfel de programe. În ceea ce privește impactul de mediu și impactul social, cu 20 de ani în urmă aproape, am început o serie de negocieri în vederea uh, stabili unei abordări comune a modului în care membrii aplică politicile de mediu. Vedeți, în prim acord în 2003, revizuit în 2007 și apoi, într-o ultimă etapă, în 2012 și chiar săptămâna trecută, am discutat trimiterea de recomandări Consiliului pentru a îmbunătăți și mai mult această abordare comună referitoare la impactul de mediu. Despre ce este vorba aici, foarte pe scurt, ce facem noi în materie de mediu. Este vorba de analizarea și clasificarea tuturor proiectelor, este vorba de realizarea de studii de impact de mediu și de impact social, este vorba de respectarea standard normelor interne și a normelor internaționale, știți, politicile băncii mondiale, uneori și a, politica de mediu a Uniunii Europene impune astfel de standarde. Există cerințe de comunicare a datelor ex ante și ex post. Asta ne permite a, monitorizarea acestor acorduri. pe anticorupție avem un acord împotriva mitei. Este o recomandare ca în momentul primirii unei solicitări să existe anumite garanții că nu se dă mită, să se verifice că solicitorul este într-adevăr listat și apare ca un operator credibil. Se cere de asemenea disponibilitatea de a oferi informații privind comisioanele plătite, dacă există transparență deplină, se reduce incidența cazurilor de dare de mită. Companiile private participante se angajează la rândul lor să se asigure că nu este vorba de corupție și că în momentul în care există dovezi sau suspiciuni în acest sens să contacteze imediat uh, autoritățile competente. Avem de asemenea o serie de principii privind creditarea țărilor mai sărace. Încercăm practic să respectăm aici normele băncii mondiale și a femeiului în materie de îndatorare a statelor țărilor mai sărace. Dorim să ne asigurăm că nu se ajunge la o povară excesivă a datoriei, mai ales în acele state care primesc asistență. Celălalt acord al nostru este aranjamentul privind creditele pentru export sprijinite oficial. Este un acord separat. Datează din 1978. A apărut odată cu adoptarea primului set de reguli consensuale. Erau doar nouă participanți în momentul respectiv. Vedeți acolo Uniunea Europeană, vorbea și este reprezentată ca o singură entitate, vorbea în numele tuturor membrilor. Am avut o înțelegere separată privind producția de avioane. Brazilia e participant la aceasta pentru că ei sunt un fabricant, un producător mare de avioane și Israel și Turcia au statut de observatori. Ambele state sunt membre OECD. Acesta este un acord fără forță obligatorie. Ne întâlnim în mod sistematic, avem experți care se întâlnesc și mai des. Ideea e să ne asigurăm că există condiții echitabile în domeniu. Nu vrem ca guvernele să ajunge să concureze împotriva subvențiilor. Vrem ca piețele să funcționeze cu maxim de eficiență și concurența să se bazeze pe prețul și calitatea bunurilor lor la export și nu pe finanțarea guvernamentală oferită, formă de subvenții. Procesul este transparent și asta ne permite să ne asigurăm că dacă există potențiale dispute în contextul unei tranzacții, acestea pot fi rezolvate rapid pentru a nu perturba schimburile comerciale discipline acoperite, am pornit de la rate minime ale dobânzii și apoi în cursul anilor s-au adăugat reguli referitoare la asistență, la premiumurile plătite, discipline sectoriale pentru nave, centrale atomoelectrice, avioane pentru uz civil, energii regenerabile și așa mai departe. De asemenea, se include posibilitatea unor clauze de siguranță în caz de aranjamente provizorii. Este un instrument flexibil, un instrument în continuă modificare, revizuim permanent, tocmai pentru a îmbunătăți eficiența. Domeniul de aplicare, perioada este mai mult de 20 de ani, se exclud uh, produse, echipamentul militar și produsele agricole și se aplică unor forme diferite de sprijin. După cum vă spuneam, sistemul este flexibil, transparent și duce la un minimum de dispute, pentru că există transparență în timp real și disputele pot fi rezolvate în timp real. Și în încheiere, pot să vă spun că principiul esențial este transparența. Dacă există întrebări referitoare la o tranzacție, se pot pune pe loc pentru a rezolva acele dispute sau pentru a asigura condiții echitabile. Există un angajament politic ferm în direcția punerii sale în aplicare. În Uniunea Europeană aceste reguli au forță obligatorie, în alte state nu există forță obligatorie neapărat dar principiile sunt respectate. Vă mulțumesc. For this uh, comprehensive overview of the OECD. Vă mulțumim pentru această prezentare atât de cuprinzătoare a activității OCDE. Acum îi dau cuvântul domnului Antonio Tricarico, care lucrează pentru un ONG italian. Dumnealui vorbește astăzi în numele organizației ECA Watch o campanie internațională privind creditele la export. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele ECA Watch, o rețea internațională de ONG-uri care fac campanie pentru reformarea creditelor la export uh, și în legătură cu anumite chestiuni care se referă la mediu, dezvoltare, drepturile omului, uh, drepturile muncii și anticorupții. Salutăm faptul că mm, dumneavoastră vă interesați de această chestiune. Noi credem că reglementarea din 2011 uh, și reglementarea OCD reprezintă pași înainte în, în ceea ce privește mm, răspunderea. Însă punerea în practică e esențială și fără o punere în aplicare așa cum trebuie, fără supravegherea Parlamentului, aceste planuri nu se vor uh, transforma în realitate. Această chestiune este relevantă pentru multe lucruri, cum ar fi coerența politicilor, așa cum arată și declarația G7 privind clima și negocierile în curs uh, în legătură cu creditele la export și uh, cărbune la OCDE. Însă, din păcate, uh, de multe ori, ținta UE în ceea ce privește protecția climat, climei nu se potrivește cu sprijinul masiv pe care aceste credite îl oferă pentru combustibilii fosili. Acum aș vrea să mă refer puțin la regulamentul nostru. În primul rând, transparența. Trebuie spus că transparența în ceea ce privește aceste agenții privind creditele de export e diferită de la o țară la alta. Mă refer la cazuri în care se insistă asupra nedezvăluirii informațiilor asta din partea sponsorilor de proiecte. Asta se întâmplă, de exemplu, Asta s-a întâmplat, de exemplu, cu canalul Suez, cu anumite proiecte acolo unde Olanda și Belgia uh, sunt implicate, nu s-au făcut publice studiile de impact, ceea ce înseamnă că drepturile celor afectați nu au fost respectate ar trebui să existe o armonizare în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor pentru ca rapoartele anuale din partea statelor și a Comisiei să fie mai eficace și de asemenea să existe o raportare mai eficace a Comisiei către Parlament. Acum, în ceea ce privește datorile contingente. Multe țări au un sistem de raportare diferit și nu putem face o comparație minimă pentru a stabili exact uh, nivelul lor de expunere în afara bilanțului. De exemplu, o ONG britanic, o firmă britanică folosește, de exemplu, un uh, vehicul special, Jeffco, cu un exces de 7 miliarde și o face asta în fața bilanțului. DG3 deci, știe foarte bine că există Jeffco, Există și o plângere în ceea ce privește ajutoarele de stat, însă nu a fost uh, făcută o anchetă în ceea ce privește această plângere. Comisia ar trebui să acorde mai multă atenție acestei probleme și să se stabilească un format comun de raportare în cadrul grupului de lucru de la Consiliul privind aceste agenții de credite de export. Sau o altă problemă mai generală există, legată de faptul că aceste agenții au activități care nu intră în cadrul aranjamentului OCD, așa cum se arată într-un studiu privind sprijinul pentru proiectele de, în domeniul cărbunelui. Credem că e important ca de fiecare dată comisia să ceară informații în legătură cu operațiuni de la an la an și să includă informațiile într-un raport către Parlament. Statele membre în continuare sunt practic în concurență în ceea ce privește uh, furnizarea de instrumente de sprijin financiar a uh, acestor uh, agenții naționale. Supravegherea politică e redusă, atât la nivel național cât și european și din cauza asta Comisia nu poate să-și articuleze foarte bine pozițiile la negocierile OCD și la nivel internațional. Ar fi bine să se ceară o anchetă pentru a vedea care sunt toate aceste probleme legate de instrumente și pentru a vedea care este eficiența regulamentului. Acum, respectarea regulamentelor. Noi punem la îndoială declarația Comisiei prin care, între ghilimele, Comisia Europeană consideră că statele membre au oferit informații relevante și uh, că, pe ansamblu, au respectat articolele 3 și 21 din Tratatul Uniunii Europene. Abordările comune OCDE nu respectă neapărat standardele europene și mai mult nu acoperă anumite chestiuni principale cum ar fi drepturile omului. Însă o metodologie cumprinzătoare pentru a verifica nivelul de respectare a legislației nu a fost uh, elaborat de comisie și nici nu se face o analiză sistematică a acestor agenții în funcție de legile și standardele europene. Uniunea Europeană și Serviciul de Acțiune Externă încă nu și-au stabilit o metodologie și de aceea reamintim și raportul în 2013 al Comisiei INTA în care se recomandă uh, ca grupul de lucru de la, de la Consiliu în legătură cu creditele la export și Comisia să se consulte cu SEAE în ceea ce privește elaborarea unei metodologii pentru o raportare utilă în conformitate cu articolul 21. Deci cerem să se facă asta înainte de publicarea următorului raport anual. Consultările publice, de asemenea, trebuie să se facă în cadrul acestui proces. Recunoaștem că încă nu s-au încheiat aceste lucrări, însă trebuie să știm că uh, reuniunea de la Riga a grupului de lucru de săptămână asta nu se va limita decât la cărbune și la probleme legate de climă. Mai mult, referirea către referi, referirea Comisiei la o utilizare eventuală a acestor agenții Uh, reprezintă o, o problemă. Unele agenții folosesc uh, deja anumite instrumente de monitorizare. Înaintea discuțiilor de la INTA, uh, vă cerem dumneavoastră să dați dovadă de leadership și să-i cereți Comisiei Europene să respecte recomandările dumneavoastră, mai ales anexa 1 în ceea ce privește raportul de uh, evaluare anuală. Vă mulțumim foarte mult. Acum urmează domnul Igo Juncker, șef al biroului de legătură de la Hermes, um, care se ocupă de firme de asigurări de la Berlin. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Lucrez pentru Hermes. Noi suntem agenția germană pentru prețe de export. Dat fiind că nu avem prea mult timp, mă voi concentra pe anumite chestiuni pe care le-a prezentat deja și antevorbitorul meu. Chestiuni legate de mediu, de transparență, dar și anumite chestiuni specifice Germaniei. Înțeleg că dumneavoastră cunoaște structura generală și domeniul de acțiune a unei astfel de agenții, însă permiteți l să vă spun câteva cuvinte în legătură cu para, para, parametrii necesari care ne permit uh, o explicare a muncii noastre. Așa cum spunea invitatul de la OCD, există mai multe forme de sprijin pe care le oferă aceste agenții. În UE o acoperire pur și simplă reprezintă principala formă de sprijin, însă se face și împrumutare uh, directă. În unele situații, băncile comerciale finanțează o tranzacție a unei companii exportatoare prin care uh, anumite firme din, străină, din străinătate pot achiziționa, de exemplu, echipamente, anumite instalații uh, cu credite pe termen lung. Deci exportatorii și băncile uh, cer astfel o garanție pentru această operațiune. Această formă de sprijin nu reprezintă o subvenție. Solicitanții trebuie să plătească prime de risc pentru aceste servicii de asigurare și, conform sistemului de credite la export, acest sistem ar trebui să se auto-mențină, cel puțin pe termen lung. Aceste agenții nu sunt comparabile cu instituțiile internaționale de finanțare, au un mandat diferit, un rol diferit, nu sunt nici băști de dezvoltare, nici uh, agenții de uh, asistență, nu investesc bani. E o activitate foarte exigentă. Nu agențiile aleg ce tranzacții trebuie sprijinite, ci exportatorii și băncile, deci cei care cer să li se acopere uh, tranzacțiile financiare. Agențiile uh, sprijină tranzacții externe, însă nu sprijină direct firmele străine. Sprijină furnizarea de servicii pentru proiecte care se desfășoară în afara Uniunii Europene. Acestea fiind spuse și acum, nu va spune ce a demonstrat uh, reprezentantul OCDE. Aceste agenții și guvernele lor au fost de acord să implementeze niște standarde pentru aceste operațiuni, cum ar fi măsuri anticorupție, precum și măsuri de bună gestionare a mediului. De asemenea, Uh, due diligence joacă un rol foarte important în domeniul social, de exemplu. De, exemplu, de asemenea, experții acestor grupuri, acestor agenții se întâlnesc de două, trei uh, ori pe an. Se fac actualizări în funcție de proiecte. Acum o versiune pe, pentru anul 2012 care trebuie actualizată încă o dată. De deci ce avem abordare comună? Pentru a avea niște condiții de participare egală între aceste agenții și pentru a avea un schimb între experții tehnici care implementează abordările comune. Acestea se referă la standarde recunoscute la nivel internațional, mai ales cele ale grupului Băncii Mondiale, care sunt folosite și de alte instituții financiare, dar chiar și de băncile comerciale. Deci e un termen de referință în rândul instituțiilor financiare. Toate acestea mă fac să vă spun că evaluarea riscurilor reprezintă acum, practic, o chestiune integrată în abordarea acestor agenții care se ocupă de exporturile de credit. Însă nu ar trebui să uităm că Uniunea Europeană și companiile din țările OCDE uh, trebuie să acționeze într-un mediu foarte competitiv pe fundalul unei concurențe care vine și din afara țărilor, din, țări, din țările care nu sunt membri OCD, cum ar fi China. De aia trebuie să ținem cont tot timpul de diferența mare între standardele noastre foarte ridicate, care sunt relevante pentru țările OCD, pe de o parte, și țările care nu au standarde sau care au standarde și cerințe mult mai puțin severe de nu e ușor să avem niște condiții uh, egale de participare la nivel internațional în ceea ce privește aceste agenții. Guvernul german sprijin în mod activ progresele grupului de lucru internațional pentru a aborda și anumite chestiuni orizontale, cum ar fi uh, drepturile lucrătorilor sau chestiunile legate de protecția mediului. Sorry. Sorry. This way around. Um, just, uh... Aici vedeți câteva aspecte relevante de care trebuie să ținem că cont în ceea ce privește due diligence-ul de mediu și social. Nu voi intra în detalii, însă vreau să, sprijin, să subliniez un lucru important în practică. Conform abordărilor comune, aceste agenții nu ar trebui să țină cont doar de tranzacțiile de exporturi, de exemplu pentru furnizarea de echipamente. Trebuie să se țină cont de toate proiectele din străinătate cum ar fi întreprinderi din domeniul petrochimic, de exemplu, pentru o, o rafinărie. Exportatorii și agenția de, export, de credit de export, deci trebuie să țină cont de toate aceste aspecte atunci când fac un due diligence pentru chestiuni legate de mediu sau um, pentru chestiunile sociale. Acum aș vrea să mă refer la un alt aspect important care ține tot de transparență. Evedrea deja s-a referit la acest lucru. Transparența. Actuala abordare comună a OCD-ului necesită multă transparență. La proiectele de la categoria A trebuie dezvăluită o serie de informații. Sunt proiecte care pot avea un impact social și asupra mediului ridicat. Când mă gândesc la, lucru, la aspecte sociale, mă gândesc implicit și la drepturile omului. Atunci când un proiect face parte din categoria A, agențiile de creție de export trebuie să dezvăluie informații, precum și studiile de impact în ceea ce privește mediul și uh, implicațiile sociale cu 30 de zile înainte de angajamentul final. La categoria B, aici raportarea trebuie să se facă către OCDE, deci e o altă categorie de raportare expost. De asemenea, există și alte prevederi pentru a asigura transparența, atât din punct de vedere al politicilor, cât și al proiectelor, atât la nivel OCDE, cât și la nivel național. Acum, ultima parte a prezentării mele în legătură cu aspectele de mediu. Cum o facem noi la cadrul agenției noastre Hermes. Avem o echipă interdisciplinară de experți formată de 11 persoane. Viabilitatea este o parte din procesul nostru general și de multe ori reprezintă un aspect esențial discutat la conferințele interministeriale. Se fac uh, evaluări de due diligence conform abordărilor comune OCDE. Există de asemenea prevederi naționale suplimentare uh, de care ne folosim organul de luare a deciziilor, și asta e o structură tipic germană, trebuie să voteze unanim asupra unei tranzacții. Și e remarcabil în acest context că Ministerul de Externe și Ministerul de mm, Afaceri, Ministerul Economiei, de exemplu, uh, analizează și țin cont uh, întotdeauna în detaliu de uh, chestiunile referitoare la mediu. Aici îmi închei prezentarea și aștept, bineînțeles, orice întrebări din partea dumneavoastră. Thanks a lot. Mulțumim foarte mult. Ultimul uh, vorbitor de pe ordinea de zi este domnul Paolo Garzotti, Head of Unit la Direcția Generală pentru Comerț și responsabil de uh, coordonarea cu OMC. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și Parlamentului European pentru că ne-a dat uh, ocazia să vorbim despre acest uh, subiect atât de important pentru politica comercială, pentru că politica comercială este o competență exclusivă a Uniunii Europene. În același timp însă nu avem o agenție de credite la export a Uniunii Europene și trebuie să ne bazăm uh, pe expertiza statelor membre în negocierea regulilor internaționale în domeniu și uh, pe orientările de politică ale Parlamentului European. Avem trei rapoarte pe care trebuie să vi le prezentăm în fiecare an pe baza regulamentului 1223 um, din 2011. În primul rând avem rapoartele anuale ale statelor membre. Pe baza acestora, Comisia uh, prezintă Parlamentului European o imagine de ansamblu. Acest lucru uh, se realizează de către cei trei uh, responsabili din comisie care se ocupă de agențiile de credite la export. Apoi avem un alt uh, raport din proprie inițiativă. Suntem un pic în întârziere și ne cerem scuze, dar au existat evoluții recente în grupul de lucru internațional la care ne vom referi mai târziu, iar aceste evoluții trebuie incluse în raport. Antevorbitorii mei uh, s-au referit deja la câteva aspecte. În primul rând, OCDE și acordul OCDE la care Uniunea Europeană este parte. Am uh, văzut uh, că povestea acestui acord a fost una de succes. A fost un instrument util în a asigura condiții de concurență egală între agențiile de credit la export de mai multe decenii. În plus, s-a concentrat pe calitatea bunurilor exportate. Brazilia, de exemplu, a decis uh, să, se alăture acestui instrument, nefiind altfel implicată uh, ca membru al OCDE. Bineînțeles, creditele la export sunt instrumente de comerț, însă uh, demersul de due diligence în examinarea proiectelor este esențial și se exercită de către ECA, agențiile de credite la export. Există de asemenea și abordările comune privind procesul de due diligence pentru aspectele sociale și de mediu, iar scopul este dezvoltarea dimensiunii de drepturile omului. Am luat notă de rezoluția Parlamentului European pentru a vedea cum este pusă în aplicare metodologia privind uh, due diligence în creditele la export și cum poate fi îmbunătățită aceasta. Uh, credem că discuțiile care au loc ne pot uh, oferi o bază bună de reflexie. Dacă progresele de la OCDE vor, uh, nu vor fi suficiente pentru noi, pentru dumneavoastră și pentru instituțiile europene, ar trebui să elaborăm standarde foarte stricte la nivelul Uniunii Europene așa cum spunea și domnul Juncker, uh, în domeniul creditelor la export, uh, în afara OCDE, uh, ne confruntăm cu o provocare majoră. Acordul a fost eficient, însă în ultimii ani au uh, apărut noi furnizori de credite la export în afara OCDE, iar acestea sunt adesea ostili, ca să nu spunem mai mult, să adere. China este un exemplu, dar există India, Brazilia, Africa de Sud și Federația Rusă, care nu vor să adere la acest acord. Implicarea acest acestor uh, state într-un nou demers uh, de disciplină este esențială în secolul nostru. Statele Unite și alți uh, membri OCDE discută cu uh, India, cu Africa de Sud, cu Brazilia și cu alți noi furnizori de credite la export. Acesta este un subiect de lucru al grupului de lucru pentru creditele la export, despre care veți afla mai multe în raportul nostru. Acest proces a început în 2011 și uh, sub președinția lui Obama și a președintelui chinez de la vremea respectivă. Scopul era încheierea unui acord până la sfârșitul lui 2014 au existat niște dificultăți în uh, faza preliminară, pentru că discuțiile s-au limitat la creditele la export în uh, domeniul echipamentelor medicale și navelor. La ultima întâlnire din Brazilia, acum câteva săptămâni, China a fost de acord uh, să aibă o discuție cu privire la un acord orizontal privind creditele la export. De altfel, uh, asta avea în vedere și Statele Unite în 2012, când au început să negocieze cu China și cu uh, economiile emergente. Procesul a fost uh, unul de durată, dar iată care este situația acum. Este un pas major pentru noi și vom uh, implementa tranziția la noua fază în uh, grupul uh, de lucru cât mai rapid. În fine, ECA Watch uh, a menționat uh, discuțiile în curs uh, cu privire la creditele la export și schimbările climatice. De altfel, și la G7, politica de mediu a fost un subiect important, în special în ceea ce privește termocentralele pe cărbune. Noi vrem ca pentru COP21 să furnizăm contribuția noastră sub forma unui raport, chiar dacă este o provocare majoră și o chestiune controversată, atât la OCDE cât și în rândul statelor membre ale Uniunii Europene. Uh, președintele OCDE al grupului responsabil de aceste negocieri a lansat uh, o nouă propunere care, după părerea Comisiei, reprezintă o bază rezonabilă de lucru pe marginea unui compromis. Comisia este pregătită să facă o propunere Consiliului pe baza articolului 29 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și vom face tot posibilul pentru a facilita găsirea unei soluții constructive până la COP21. În fine, referitor la rapoartele pe care le primiți dumneavoastră și am auzit câteva sugestii din partea ECA pentru îmbunătățirea lor. Așteptăm cu interes sugestiile și contribuțiile dumneavoastră. Bineînțeles, noi putem și noi, la nivelul Comisiei Europene, să încercăm să facem lucrurile mai bine. Pe de altă parte, aceasta are de-a face și cu acordul la care s-a ajuns în 2001 noi în Comisia Europeană vom uh, strădui, ne vom strădui să facem uh, tot ce ne stă în putință pe baza acestui acord politic. Uh, Însă nu putem schimba parametrii acestui acord unilateral. Așa cum spuneam, așteptăm cu interes orientările dumneavoastră și uh, sprijinul tehnic din partea statelor membre pentru a ne îmbunătăți uh, cadrul uh, în OCDE. Este singurul cadru viabil din punct de vedere juridic pentru furnizarea creditelor la export și pentru furnizarea abordărilor comune și a părții de due diligence pe de altă parte, vom face tot posibilul pentru a obține un rezultat de succes al negocierilor în grupul de lucru internațional. Este clar că în momentul de față există un set de economii dezvoltate cu reguli comune privind uh, creditele la export. Pe de altă parte, există țări în afara clubului, precum uh, India și altele, care nu au, urmează aceleași reguli. Iar aceasta este o provocare pe care nu ne-o putem permite. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru că ne-ați invitat. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, raportorul, după care domnul Fisas. Mulțumesc. Când am discutat uh, pentru prima dată în Comisia INTA despre acest dosar, uh, aveam, uh, am auzit discursul reprezentantului OCDE și, pe de altă parte, reprezentantul, discursul reprezentantului uh, Hermes. Ei spuneau, uh, lucrăm la nivelul OCDE și încercăm să progresăm. Există bunăvoință. Încercăm să dezvoltăm niște strategii comune. Însă, aceste lucruri trebuie să se facă la nivelul OCDE. Bineînțeles, și Uniunea Europeană este implicată ca instituție, dar uh, în cele din urmă statele membre sunt cele care trebuie să se implice concret. Pe măsura discuțiilor, uh, Parlamentul European a înțeles clar că acest dosar, care ține de politica externă a Uniunii Europene, trebuie să răspundă obiectivelor stabilite prin tratat. Și așa, de-a lungul discuțiilor și de-a lungul um, negocierilor, am trecut de la o logică de uh, acord, de consimțământ, la una în care instituțiile Uniunii Europene trebuiau să uh, creeze un sistem de control a ceea ce se realizează în statele membre. Apoi, uh, în cele din urmă, s-a ajuns la un acord. Acordul preciza că statele membre trebuie să respecte obiectivele stabilite prin tratat. În al doilea rând, Acordul uh, prevedea că Comisia Europeană trebuie să joace un rol de intervenție și de construcție metodologică și de presiune exercitată asupra statelor membre, trebuind în același timp să dea socoteală Parlamentului European. Iar în 2-3 ani trebuia să ajungem la un sistem care să garanteze transparența și uh, care trebuia să garanteze existența unor metodologii reprezentantul Hermes uh, ne spune nu vă faceți griji, avem noi grijă de mediu. Dar trebuie să existe totuși niște metodologii care să țină cont de riscurile pentru mediu și de costurile aferente. Am înțeles că există niște negocieri internaționale în curs, dar uh, trebuie să știm cum integrăm acest uh, cost pentru mediu în operațiunile de uh, sprijinire a exporturilor. Noi suntem surprinși că după 3-4 ani calitatea rapoartelor agențiilor de credite la export și implicit raportul Comisiei Europene sunt în continuare atât de slabe. Practic, nu am avansat cu privire la metodologii facem referire în permanență la activitatea OCDE, fără să ne gândim că sunt lucruri de făcut și la nivelul Uniunii Europene. Și continuăm cu acest uh, discurs uh, al agențiilor de credite la export, care ne spun că nu trebuie să se facă acest lucru la nivelul Uniunii Europene. Așadar, Hermes uh, este o, una dintre agențiile de la export care finanțează uh, cele mai multe proiecte de centrale pe cărbune. Corespunde asta obiectivelor Uniunii Europene? Nu prea cred. Și, pe de altă parte, Comisia Europeană ne spune, facem și noi ce putem, o să încercăm să facem mai mult, dar în măsura posibilului. Eu cred că Parlamentul European uh, pentru că asta făcea parte și din uh, compromisul inițial, ar trebui uh, să uh, se gândească mai bine dacă să lase în mâinile Comisiei Europene actele delegate pentru transpunerea liniilor directoare ale OCD-ului. Mulțumesc, domnul Fisias. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la China. S-a vorbit foarte mult despre China aici. Pe mine mă preocupă mult această chestiune. Eu, de exemplu, sunt implicat mult și multe chestiuni care țin de Africa. Trebuie să reamintesc că acum câțiva ani um, a fost șef al misiunii electorale în Niger. Acolo se construia un pod impresionant asupra fluviului Niger și o rafinerie petrochimică. Erau uh, implicate firme din China. Uniunea Europeană fiind uh, principalul donator pentru asistența pentru dezvoltare. Când am vorbit cu ministrii din Niger, când uh, am întrebat cum de sunt uh, date toate aceste investiții majore chinezilor, care nici măcar nu folosesc forță uh, mână de lucru locală, vin cu lucrătorii lor, construiesc practic acolo o tabără de lucru, folosesc proprii lucrători din China, fac treaba și după aia îi duc uh, înapoi în China. Răspunsul a fost, ei bine, <laughs> dumneavoastră impuneți niște condiții foarte stricte pe care chinezii nu le au, deci de aia nici nu ne interesează să negociem cu firme din Europa. E bine, eu cred că e vorba aici de o concurență neloială față de firmele noastre, față de lucrătorii europeni, de aia e nevoie de niște măsuri uh, radicale și eficace. Nu e posibil ca noi să fim principalii donatori pentru asistența pentru dezvoltare și să nu ni se ofere măcar posibilitatea de a face astfel de lucrări majore, când știm mai ales că noi impunem niște condiții uh, rezonabile. Ceea ce nu e rezonabil ceea ce face China. Deci aș vrea să știu în mod concret ce putem face pentru a evita această problemă. Uh, Judith. Judith. Thanks very much. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea poate că este, dă, poate că dă dovadă de necunoaștere. Dar uh, s-a vorbit foarte mult despre protecția mediului. Sunt de acord că este foarte importantă atunci când vorbim despre sectoarele vizate, însă mi se pare că dimensiunea socială uh, se limitează mai mult la chestiuni de drepturile omului. Nu mi este clar dacă în drepturile omului sunt incluse drepturile lucrătorilor sau uh, alte aspecte care țin de conformitatea cu um, legislația socială. Poate că ar fi util dacă vorbitorii ne-ar da mai multe detalii legate de conținutul procesului de due diligence când vine vorba despre criteriile sociale. Mulțumesc foarte mult. Nu mai există alte solicitări de intervenție, așa că le dau uh, Uh, un timp scurt la dispoziție experților pentru a răspunde. Domnul Drysdale. Mulțumesc foarte mult. În contextul abordărilor uh, comune, de fapt acestea sunt uh, un cadru în care se aplică standardele internaționale ale OCDE în funcție de standardele aplicate, uh, există anumite criterii. Sigur că standardele sunt tot mai aliniate, dar dacă se aplică standardele de performanță, există și criterii precum uh, drepturile lucrătorilor. Există și alte proiecte în care se folosesc standardele EAS. Există o întreagă panoplie de standarde care se aplică. Și acestea fiind spuse, dacă țara gazdă dorește aplicarea anumitor standarde, atunci uh, situația se schimbă. Dacă se vând uh, camioane în valoare de 2 miliarde într-un uh, proiect, uh, atunci se aplică standardele cele mai înalte. Dacă tu furnizezi camioanele respective, atunci tu trebuie să impui standardele care se aplică. Uh, Există oricum uh, variații, dar majoritatea includ uh, drepturile lucrătorilor și drepturile omului, dar modul de implementare variază de la un proiect la altul. Ați put, președintele, ați putea reveni și la întrebarea domnului Fisas, la concurența între investițiile europene și investițiile chineze, pentru că asta presupune uh, standarde și obligații diferite. E foarte greu uh, să vorbim despre ceea ce face și ce nu face China, pentru că la ei uh, este o lipsă totală de transparență. Noi la OCDE, pe de altă parte, ne concentrăm foarte mult pe transparență, pe transparența măsurilor de asistență și pe transparența programelor care se află în spatele acestor măsuri de asistență. Uh, Statele Unite au dorit să implice China în grupul de lucru internațional, care își desfășoară activitatea de peste trei ani, iar acest efort a fost unul de implicare a Chinei toți membrii OCDE încearcă să implice China și alți membri non-OCDE. Există 18 delegații implicate în acest grup internațional. Este un proces uh, foarte lent, pentru că, evident, uh, în acest proces, membrii OCDE au un uh, sistem foarte bine dezvoltat, au niște condiții financiare foarte bine dezvoltate și o guvernanță foarte solidă acest grup uh, se discută acum doar pe termenii financiari. Va trebui să vedem cum evoluează tot acest uh, proces. Timpul ne va spune. Însă, evident, uh, China încearcă să-și găsească o cale, este implicată, dar procesul este unul lent, de durată, un proces metodic. Scopul este să avem condiții de concurență egale pentru toată lumea, astfel încât concurența să nu fie distorsionată și uh, se speră că acesta va fi obiectivul la care se va ajunge. Timpul ne va spune. Domnul uh, Tricarico. Um, very quickly on, on... Foarte rapid, referitor la aspectele sociale. Acestea sunt uh, integrate parțial. Proiectele țin cont și de aspectele de mediu. Uh, dar drepturile omului uh, fac obiectul foarte uh, multor discuții. Aceasta este o limitare majoră. Referitor la drepturile lucrătorilor, depinde foarte mult. În unele cazuri, uh, acestea sunt incluse. Anul trecut au existat acuzații că se folosește munca copiilor în India, în industria siderurgică, unde se oferea sprijin. Uh, din partea agențiilor de credit la export. Cu siguranță este nevoie de o supraveghere mult mai atentă. Referitor la China, aș lua exemplul cărbunelui, dacă îmi dați voie. Guvernul chinez sprijină foarte mult cărbunele, la fel și Japonia și Corea, care fac parte din OCDE. Și toate aceste trei țări sprijină atât tehnologii eficiente cât și ineficiente. Noi credem că nu ar trebui să existe sprijin public pentru instalațiile pe cărbune, însă imaginea este destul de uh, mixtă. China este implicată în, uh, pe arena multilaterală. Însă și guvernele implicate uh, trebuie să dea exemple pozitive. Noi chiar am uh, criticat și Germania și Comisia Europeană președintele Oland și guvernul uh, francez spuneau că uh, și-au asumat angajamentul de a elimina aceste uh, tehnologii ineficiente. Ar trebui să vedem ce finanțează exact agențiile de credite la export, atât în cadrul OCDE cât și în afara OCDE. Mulțumesc, domnul Juncker. Vielen Dank. Ähm, ich würde noch... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să adaug ceva la spusele lui uh, David Drysdale privind standardele aplicabile cu care operăm în prezent. Știți că, știți că există aceste standarde la IFC care includ și standarde ce țin de drepturile omului. S-au făcut studii în trecut pentru a determina dacă există însă discrepanțe între principiile Națiunilor Unite în materie de drepturi ale omului și standardele IFC. Și noi operăm pe aceleași principii, chiar dacă unele dintre uh, elementele pe care le luăm în calcul nu sunt neapărat etichetate ca țin de drepturile omului. putem spunem că, într-adevăr, toți parametrii sunt respectați, însă agențiile de credite pentru export trebuie să vadă dacă există deficite, să verific, deficituri se verifice la fața locului și atunci aduc consultanți și din afară. Asta depinde de natura proiectului. Mulțumesc foarte mult! Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să mă refer la dimensiunea socială, antevorbitorii mei au pomenit această componentă, însă m-aș concentra pe chestiuni referitoare la China. Ce sunt creditele pentru export? Sunt bani publici care ajută firmele noastre să exporte pe piețe unde accesul la finanțare nu este atât de facil ca și în țările dezvoltate. Deci, pe de o parte, trebuie să ne asigurăm că acești bani sunt, asigur, sunt cheltuiți într-un mod care respectă principiile noastre de bază și valorile noastre și, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că ne atingem obiectivul de a susține activitatea de export. Sigur, quadratura cercului e o problemă perpetuă și, practic, asta e problema cu care se confruntă Comisia în negocierile actuale. Și se pune întrebarea, noi, ca europeni și membrii OECD trebuie să venim cu ambiții foarte mari în materie de încurajarea exporturilor de cărbune, să permitem exporturi către Vietnam, Indonezia, Africa de Sud, sau în loc de asta să încercăm să sprijinim tehnologiile mai competitive din Europa pentru a asigura că astfel contribuim la atenuarea efectelor schimbărilor de climă. Sigur, asta e o provocare majoră, dar eu n-am un răspuns. Nici nu trebuie eu să vin cu un răspuns din partea comisiei, dar avem nevoie de anumite linii directoare pe această temă. Știm că situația, din experiență directă, că situația nu e neagră sau albă, sunt multe ambiguități, uh, Uh, în funcție de specificul fiecărui caz, trebuie să analizăm fiecare caz și de aceea salut importanța acestei dezbateri. Noi vom continua să trimitem rapoarte și așteptăm în continuare reacțiile dumneavoastră. La comisie nu se pune problema de facem ce putem cu ce avem. Nu, încercăm să, într-adevăr, să ne îndeplinim toate atribuțiile ce ne uh, revin, dar există într-adevăr constrângeri când e vorba de resursele existente, uneori nu este transparență la sursă și nu putem inventa noi datele respective. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, mulțumim experților și mulțumim colegilor pentru participarea lor. Sunt sigur că vom ține cont de aceste sugestii valoroase care ni s-au făcut și vom reveni asupra acestor discuții, tocmai în încercarea de a ajunge la o oarecare omogenitate în materie de abordări la nivelul Uniunii Europene când e vorba de aceste politici. Vă mulțumesc foarte mult. Cu aceasta încheiem această audiere și componenta publică a ședinței noastre. Reluăm activitatea la 16.30 pentru ședința coordonatorilor. Mulțumesc foarte mult!